peut-être si la mm, présence est eh. si élevée, ouais. on termine plus tôt. Okay. On va commencer. Vom începe și voi vorbi portugheză. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião de tarde. Haideți să începem cea de-a doua parte a reuniunii noastre de astăzi. Dimineața am avut o, o audiere publică și, din păcate, nu toată lumea a reușit să fie prezentă la această audiere. Au existat și alte reuniuni ale altor comisii în același timp în Parlament, au fost voturi în acele reuniuni și Aici pot să numesc uh, Comisia Envi, unde a trebuit să particip și eu în această dimineață. Prin urmare, nici eu n-am reușit să urmăresc această audiere legată de uh, integrarea socială a femeilor care fac parte din minorități etnice. Prin urmare, dacă ne uităm pe ordinea de zi, uh, putem să o și adoptăm. Nu sunt schimbări la ordinea de zi, prin urmare bănuiesc că aceasta poate fi adoptată. Următorul uh, punct, comunicări ale președintei. Nu există comunicări. Uh, la acest moment, prima urmare, trecem la următorul uh, punct, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 28 ianuarie. Aceste procese verbale v-au fost transmise și dacă până la finalul reuniunii nu se opune nimeni sau nu există obiecții la aceste procese verbale, ele vor fi considerate ca adoptate. Următorul punct, punctul 5. Este proiectul de recomandare în a doua lectură, raportul doamnei Lulling pentru egalitatea de tratament între bărbați și femei care desfășoară o activitate independentă. După cum știți, uh, poziția Parlamentului la prima lectură a fost adoptată pe 6 mai 2009 și poziția Consiliului în prima lectură a fost adoptată pe 8 martie 2010 și a fost uh, comunicată oficial Parlamentului pe 24 martie. Au existat 10 amendamente la prima eh, lectură în Parlament care au fost eh, acceptate. Aceasta este, deci, noua versiune pentru Consiliu. Și sunt sigură că doamna Luling va avea mult mai multe lucruri de spus în legătură cu subiectul, așadar îi dăm cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, cum bine ați reamintit, uh, Consiliul uh, a avut nevoie de un an aproape pentru a-și transmite poziția comună. Cu alte cuvinte, de la sfârșitul lunii noiembrie știam încotro se îndreaptă lucrurile, însă cu toate procedurile existente nu am avut cunoștință oficială de poziția comună Uh, decât uh, pe 8 uh, martie. Și de aceea am insistat să vă prezentăm acum un proiect de recomandări pentru cea de-a doua lectură. Între timp am avut numeroase întâlniri cu președinția spaniolă și aș dori să mulțumesc foarte sincer președinției spaniole pentru această bună colaborare de care a dat dovadă în lumina prezentării acestei recomandări pentru cea de-a doua uh, lectură. Adesea am avut și reuniuni comune cu reprezentanții comisiei și pot să vă spun că, evident, suntem uh, încântați și satisfăcuți uh, de toate opiniile pozitive date de Comisie și Consiliu în legătură cu propunerea noastră. Însă mai, mai rămân câteva puncte unde Comisia și mai ales Consiliul uh, n-au reușit să ne urmeze. Președinția spaniolă mi-a explicat foarte clar unde se află limitele de unui acord cu Consiliul. Există puncte unde nu există niciun fel de marjă de manevră cu Consiliul. Prin urmare, trebuie să uh, venim cu o argumentație. Consiliul în ceea ce privește protecția socială a partenerilor de viață unde noi am vrut să existe o obligație totală și unde să nu existe uh, uh, niciun fel de flexibilitate, pentru că acolo aveam nevoie de obligativitate, cum spuneam, ei bine, aici aș putea să vă spun că nu există marjă de manevră pentru a obține un acord cu Consiliul pe baza propunerii noastre. Însă ar putea să vă spun că în ceea ce privește această protecție socială, în poziția comună a Consiliului există uh, un mare progres în raport cu uh, ceea ce uh, avem noi uh, actualmente. Și aceasta pentru că Consiliul este de acord să spună că odată ce într-un stat membru există un sistem de protecție socială, uh, Uh, pentru uh, lucrătorii independenți. E clar că acolo unde nu există uh, nimic pentru lucrători independenți, nu există nimic nici pentru soții sau partenerii lor. E bine, însă, în cazul în care aceste sisteme există, există, atunci uh, statul membru trebuie să ia măsurile necesare pentru ca soții și partenerii de viață recunoscuți să poată să beneficieze de o protecție socială în conformitate cu uh, dreptul național. Acest lucru e unul pe care nu l-am avut până acum în majoritatea statelor membre. De atunci, Consiliul propune să spunem că statele membre pot să decidă eh, dacă această protecție socială este pusă în aplicare eh, obligatoriu sau voluntar. În consecință, se poate prevedea ca această protecție socială să nu fie acordată decât la solicitarea eh, partenerilor și soților. Așadar, marele progres este că toate statele membre trebuie să uh, propună un uh, sistem uh, obligatoriu sau voluntar și, evident, dacă se decide pentru obligativitatea sau, sau natura voluntară a acestui sistem, atunci cei care doresc să profite de pe urma sistemului trebuie să-și manifeste intenția Deci, practic, uh, um, angajatorul până acum spunea eu am un angajat și acesta va fi uh, protejat. Dar uh, lucrătorii independenți sunt cei care trebuie să spună singuri dacă doresc să fie protejați sau nu. Iar eu sunt de acord cu această idee pentru că altfel nu am ajunge la niciun rezultat. Sunt de acord să trecem prin această etapă. Și trebuie să vă spun că în statul în care provin eu, avem uh, un sistem de asigurare obligatorie pentru uh, soți și parteneri de uh, viață. În agricultură, de exemplu, acest sistem este obligatoriu, însă înainte ca acesta să fie obligatoriu și în uh, alte uh, domenii, care se includă și lucrătorii independenți, am traversat și noi uh, o perioadă prin care exista această posibilitate voluntară de a te asigura sau de a nu te asigura. Și prin acest text al Consiliului ajungem așadar la această etapă care este una importantă, chiar dacă eu aș fi dorit să sărim peste acest uh, pas. Însă, am înțeles clar că în uh, Consiliu nu există niciun fel de marjă de manevră aici. De aceea vă propun să fiți de acord uh, cu articolul 7 din textul Consiliului și, evident, cu considerentele care decurg de aici. Un alt aspect care vizează un progres vizează Uh, protecția maternității. Și aici Consiliul ne-a urmat uh, în sensul că ar trebui să se acorde o protecție a maternității, însă, evident, uh, nu Uh, putem viza doar persoanele salariate și, uh, vedeți, de aceea acest text își are locul aici, nu într-o directivă care vizează salariații. Textul uh, spune clar că statele membre iau măsurile necesare pentru ca femeile care exercită o activitate independentă pentru că aici uh, vorbim uh, nu doar despre soți, ci și despre femeile independente și soților sau partenerii lor de viață, să poată așadar aceste categorii de persoane să aibă drept la o uh, alocație de maternitate adecvată care să le permită să-și întrerupă activitatea profesională din motive de sarcină sau um, maternitate. Consiliul a propus 14 săptămâni aici, pentru că Consiliul um, dorea să introducem aici un termen și pentru că Consiliul dorea să se asigure de aplicarea normelor care există astăzi și în domeniul uh, salariaților. Majoritatea statelor membre nu doresc o trimitere la directiva salariaților. Aici, așadar, trebuie să găsim o formulare care să ne ducă la același uh, rezultat, dar care să menajeze susceptibilitatea anumitor uh, state membre de a nu menționa această uh, directivă din 92.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 Qu'on dise 14 semaines, qu'on dise la că zicem 14 săptămâni ca și directiva sau că uh, zicem uh, similar cu durata concediului de maternitate pentru uh, salariați, așa cum ne spune legea în vigoare actualmente, până la urmă este același lucru. Deci, pentru statele membre care nu doresc o mențiune clară aici a directivei, lucrurile nu se schimbă în ceea ce privește dreptul la uh, o perioadă de concediu de până la 14 săptămâni. Directiva actuală, în ceea ce privește salariații, este în discuție și de aceea ni se spune aici. Leave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 Știm că dacă există o modificare a directivei care vizează salariații, Comisia are dreptul să ne facă propuneri uh, care uh, să adapteze situația uh, pentru lucrătorii independenți și soții sau partenerilor. Sper că astfel statele membre ar putea fi de acord cu aceste precizări. Eu am făcut niște amendamente prin care um, știu deja, practic, că statele membre sunt de acord cu propunerea noastră, că o acceptă. Și asta înseamnă că uh, această directivă nu vizează doar agricultura, de aceea nu înțeleg de ce Comisia a propus ceea ce a propus, pentru că uh, directiva uh, din. Uh, 86 vizează toate domeniile. Ni se spune, practic, că se modifică directiva pentru a consolida protecția maternității lucrătorilor, lucrătoarelor independente și pentru a îmbunătăți eh, situația eh, partenerilor lor de viață sau eh, a soților lor. Lucrurile sunt clare, textul este mult mai neutru, care va fi adoptat așadar de Consiliu, dar care spune exact ce doream și noi să spunem. Consiliul de asemenea este de acord să reia și amendamentul nostru unde am făcut trimitere la uh, rezoluția din uh, 97, unde se menționează partenerii de viață sau uh, soții. Aici nu există așadar probleme. Cât privește amendamentul 3, și aici cred că nu ar exista probleme din partea statelor membre care nu au înțeles uh, foarte bine că nu se dorește uh, un text al Consiliului care să spună că statele membre pot să um, păstreze dispozițiile naționale, limitând accentul la, um, accesul la regim uh, um, specific de protecție socială atunci când se solicită un anume uh, nivel de protecție socială. E un, uh, o preocupare germană pentru că nemții au un uh, regim foarte special pentru un anume uh, grup uh, de independenți și așa mai departe. Nimeni nu ne obligă să schimbăm acest sistem, nu dorim practic să convingem statele membre să aplice aceste chestiuni. Amendamentul 4. Uh, Cred că uh, și aici Consiliul va fi de acord, pentru că Consiliul uh, ne-a propus să adăugăm o teză la um, textul nostru. În plus, situația economică a persoanei sau a familiei în cauză poate fi luată în considerare atunci când se stabilesc contribuțiile și sau prestațiile pentru a adera la securitatea socială. Noi nu dorim această teză, nu exista anterior în ceea ce privește salariații. Există și salariați, evident nu milioane de asemenea salariați, care, mă rog, sunt uh, mai uh, bogați decât uh, anumiți independenți, însă niciodată nimeni din sistemul social n-ar n-a putut să spună că se ia în considerare uh, situația lor economică sau averile lor pentru a uh, reglementa afilierea lor la securitatea socială, la sistemele de asigurări uh, sociale. Prin urmare, nici noi nu dorim acest lucru pentru lucrătorii independenți. Deja v-am vorbit despre amendamentul meu 5. Practic, aș dori să fac o propunere pentru a elimina uh, aici uh, trimiterea la uh, directiva din 92 în ceea ce privește practic menționarea acestei directive 92. Dar până la urmă lucrurile sunt mai mult sau mai puțin similare, așadar că până la urmă am putea să fim de acord și cu această precizare. În ceea ce privește amendamentul meu 6, e bine și aici sper că uh, Uh, vom putea convinge uh, Consiliul și că vom putea adopta acest amendament. Pentru că Consiliul dorea să spună că în ceea ce privește protecția maternității, lucrătorii independenți sau uh, partenerii lor ar trebui să aibă acces în măsura posibilului la orice servicii existente. Eu aș dori să eliminăm această formulare în măsura posibilului, pentru că aceste persoane trebuie să aibă acces la orice serviciu existente, oricând. Prin urmare, eu n-aș dori să apară această mențiune în text. De aceea vă propun uh, amendamentul 6. Vă propun și amendamentul 7 unde Consiliul n-a transmis un text pentru a vorbi despre viabilitatea financiară pe termen lung a sistemelor sociale. Nu știu dacă există o problemă de viabilitate um, numai în cazul salariaților, pentru că aceste sisteme pot să pună aceleași probleme și în cazul lucrătorilor independenți și în cazul salariaților și așa mai departe. Prin urmare, am dorit să încercăm să convingem Consiliul să elimine această teză. Amendamentul 8 vizează organismele. Consiliul dorește să existe aceste organisme care apără drepturile omului, E o chestiune care mi-e foarte dragă pentru că eu cred că organismele trebuie să fie aceleași pentru salariați și pentru lucrătorii independenți. Ele trebuie să fie competente în ambele domenii pentru a pune în aplicare uh, principiul egalității de tratament. Aceste organisme există în toate statele membre. Dacă există state membre unde există un singur organism pentru drepturile sociale și pentru um, protejarea principiului uh, egalității de tratament. Acest organism ar putea să fie foarte competent în statul respectiv, însă nu vreau să um, detaliem uh, lucrurile. Amendamentul 9. Ei bine, aici nu sunt uh, convinsă că Consiliul va accepta amendamentul meu. Vorbim despre statele membre aici care ar putea să decidă dacă protecția socială este pusă în aplicare pe o bază voluntară sau în mod uh, obligatoriu. se dorește aici să spunem că, prin consecință, acestea pot vedea ca protecția socială în cauză să fie acordată numai la cererea soților sau soțiilor sau partenerilor de viață menționat la articolul 2. Dacă eu uh, îmi doresc uh, pensia la care am drept un sistem de protecție socială, trebuie să înaintez practic o cerere. Și uh, Aici, prin urmare, cred că am putea să ajungem din nou la un acord. Cât privește amendamentul 10, E bine, aici există aceeași problemă. Consiliul spune că statele membre pot decide dacă locația de maternitate este acordată pe o bază voluntară sau în mod uh, obligatoriu. Ca și în domeniul uh, protecției sociale, uh, se poate propune maniera voluntară sau obligatorie pentru această um, alocație de maternitate. Însă Consiliul dorește să adauge următoarele. În mod asemănător, acestea pot prevedea că alocația în cauză să fie acordată numai la cererea femeilor care desfășoară activitatea independentă și a soților uh, și a partenerilor de viață menționate anterior. Vorbim, uh, pe de-o parte, de situația în care salariatul îi spune uh, patronului, sunt însărcinate, prin mare îmi doresc concediu de maternitate, dar uh, independenții trebuie să spună ei înșiși că se află în această situație. Până la urmă, vorbim despre aceeași sursă, dar dacă Consiliul dorește să scrie aceste lucruri care sunt pur și simplu normale, uh, pentru că consideră că um, lucrătorii independenți trebuie să se manifeste într-o situație diferită, um, într-o manieră diferită în raport cu salariații, ei bine, acceptăm. Dar suntem pur și simplu în situația în care un angajator pur și simplu nu poate să viseze că respectiva angajată este sau nu uh, însărcinată. Uh, dar dacă asta liniștește Consiliul, eu uh, nu mă opun. Esențial este că am făcut uh, progrese, pentru că vorbim aici despre um, aceste um, abordări voluntară sau obligatorie în ceea ce privește uh, protecția maternității. Amendamentul 11 cred că nu a fost uh, înțeles uh, uh bine. Uh, din uh, cauza modului în care am redactat uh, textul. Noi uh, dorim să schimbăm doar ceva la punctul B și să păstrăm punctul C în ceea ce privește articolul 8 alineatul 3. Eu cred că ar trebui să lămurim așadar lucrurile, menționând clar exact ceea ce dorim. Însă, pe fond, nu există probleme aici. Amendamentul 12 este uh, cel uh, care vizează un considerent în care noi ar trebui să eliminăm uh, formularea în măsura posibilului. La 13 vorbim despre organismele responsabile și la 14 decidem că acest raport trebuie să ia în considerare, așa cum uh, spuneam anterior, toate uh, modificările legislației uh, comunitare în ceea ce privește durata concediului de maternitate pentru salariate. Aici Consiliul ar putea fi de acord cu acest text prin urmare, pot să vă spun că, deși nu am obținut chiar totul, am obținut uh, faptul că, în sfârșit, uh, Consiliul se mișcă și se mișcă într-o manieră considerabilă. Nu până la 100% în direcția noastră, e adevărat, însă, având în vedere reticențele care existau în Consiliu, pentru că a fost nevoie de un an pentru a exista un acord în Consiliu, eu spun că dacă vom reuși să facem astfel încât amendamentele noastre să fie acceptate, vom putea spera ca recomandarea noastră să fie uh, adoptată în uh, mai. Așadar, președinția spaniolă ar putea să uh, adopte textul asupra căruia ne-am pus de acord înainte de finalul acestei președinții. Altfel uh, spus, uh, din 96 uh, până în 2006 am făcut eforturi pentru a modifica această directivă 86 care acum va fi mult mai consolidată și care va prezenta niște progrese considerabile pentru uh, lucrătoarele independente, dar mai ales uh, pentru partenerii și soții recunoscuți, astfel încât uh, toate statele membre acum să trebuiască să propună niște sisteme partenerilor și soților, ceea ce nu s-a întâmplat în multe state membre până acum. Prin urmare, sper că ne vom putea pune de acord destul de repede în legătură cu aceste amendamente, iar eu voi continua negocierile cu Consiliul și cu Comisia pentru a, a-i convinge de Uh, nevoia acestor uh, amendamente, acestor îmbunătățiri propuse pentru cea de-a doua lectură. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, Madame Luling, pentru sua apresentação. Mulțumesc foarte mult, doamna Luling, pentru această prezentare, care a fost foarte clară, cuprinzătoare și văd că multă lume se înscrie la cuvânt. Doamna Clas, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să spun doamnei lulling că nu e nevoie să aducă foarte multe amendamente pentru că atunci am putea discuta într-adevăr și mai detaliat, dar vreau să spun că ne bucurăm, bineînțeles, că există această discuție despre protecția maternității și am detaliat această discuție în ceea ce privește uh, protecția lucrătoarelor uh, independente, trebuie să ne referim la elementele esențiale și anume uh, dacă uh, mergem pe direcția amendamentelor, din câte văd eu, uh, trebuie să se stabilească niște limite minime în ceea ce privește sistemele de asigurări sociale. Noi avem rolul ca în plan european să asigurăm aceste limite minime și să ne asigurăm că finanțarea nu vine numai din uh, contribuțiile sociale. Lucrătoarele și lucrătorii independenți uh, au uh, un alt cadru juridic în care se manifestă față de un salariat. De aceea trebuie să facem această diferențiere și în planul um, protecției maternității, pentru că este vorba aici de un aspect social. Și uh, am discutat de curând de egalitatea tratamentului. Am văzut că există situații în care diferă plata în cazul uh, spitalizării femeilor față de spitalizarea bărbaților. Uh, și femeile trebuie să plătească mai mult către casele de asigurări de sănătate, tocmai pentru că există acest aspect al maternității. Și atunci trebuie să se includă aceste sume în uh, contribuțiile de sănătate. Este o uh, sarcină a statului, până la urmă, și trebuie să vedem cum integrăm în sistem acest aspect și trebuie să îl și documentăm. Este vorba de un drept care, în mod normal, trebuie să se aplice, dar statul nu poate să facă absolut totul de unul singur. Trebuie să existe și o responsabilitate în plan individual. Așadar, aceste amendamente uh, Uh, care nu diferă grav față de punctul nostru de vedere general, cred că ar trebui să fie negociate și să îi dăm astăzi raportoarei un mandat ca să negocieze în acest sens. Cred că în acest fel vom ajunge la o situație mult mai bună și uh, se va putea finaliza acest proces care a început, așa cum spunea și raportoarea în anul 1986. Uh, Trebuie să spun că în Germania și eu sunt, uh, de fapt, lucrătoare independentă și mi-am crescut copiii fără să primesc ceva pentru primii doi copii, de-abia la al treilea copil am uh, reușit să primesc protecție de maternitate și uh, nu mă pot decât bucura dacă vom reuși să implementăm acest pachet la nivel european. M-aș bucura foarte mult pentru uh, femeile tinere din societatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această contribuție valoroasă bazată pe experiența proprie. Doamna Thompson, aveți cuvântul. Doresc să vorbesc în numele doamnei Plump, care nu a putut fi prezentă, deoarece participă la o uh, conferință foarte importantă în Viena. În ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, nu există vreo justificare de limitare a acesteia doar la uh, lucrătoarele independente sau partenerii acestora implicate în agricultură, deoarece uh, activitățile artizanale și de alte uh, feluri nu ar trebui excluse și din acest punct de vedere suntem de acord cu doamna Luling. Apoi, în ceea ce privește afilierea uh, soților și soților la sistemele de protecție sociale. Suntem cam de aceeași părere cu Comisia FEM, dar sistemul acoper uh, uh, cazurile de boală, de invaliditate și dacă sistemul este permisiv, atunci uh, categoriile de oameni nu vor solicita prestațiile temându-se de costuri. Pentru a stimula afilierea, trebuie ca această, aceste contribuții să fie scutite, să Uh, ducă la uh, scutirea de impozite. În ceea ce privește îmbunătățirea protecției pentru um, lucrătoarele independente uh, care doresc să aibă copii, acesta se confruntă cu două probleme. În primul rând, absența de pe piața muncii în timpul sarcinii, ceea ce are un impact major asupra rețelelor și clientelei în timp ce majoritatea lucrătoarelor independente lucrează pe cont propriu, nu pot uh, recurge la un angajat pentru a le suplini și atunci singura soluție este să economisească înainte de sarcină, ceea ce este dificil, deoarece uh, veniturile uh, sunt destul de mici de aceea, consider că lucrătoarele independente trebuie să beneficieze de sistemele de protecție sociale prevăzute în directiva din 92, introducerea de măsuri pentru a încuraja ameliorarea condițiilor de protecție a lucrătoarelor independente uh, care uh, nasc sau care alăptează. Și am auzit că spunea doamna Luling că ar prefera să se aplice reguli similare celor de funcționare a Uniunii Europene și acest lucru mi se pare interesant și aș dori să vă întreb cum rămâne cu perioada obligatorie de șase săptămâni. Prevăz, se, preved, uh, se prevede noua directivă o perioadă de șase săptămâni obligatorie care să se aplice și lucrătoarelor independente. În ceea ce privește organismele care răspund de implementare, în ceea ce privește uh, egalitatea de tratament între bărbați și femei, organismul responsabil ar trebui să fie același cu cele competente la nivel național pentru aplicarea principiului tratamentului egal și nu cele care răspund de protecția și promovarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Thompson. Doamna Figuredu are cuvântul. Domnule președinte, Estamos aqui a, eh, a, eh, numa fase deste debate. Eh, Un aspect important al acestei dezbateri și doresc să-i mulțumesc doamnei Luling pentru faptul că a pus această problemă în Parlamentul European în repetate rânduri, în mai, pe parcursul mai multor mandate. Uh, și uh, se ocupă foarte mult de această problemă care persistă de vreo 20 de ani. Și pentru faptul că nu a cedat presiunilor, cred că merită menționat acest lucru cu această ocazie. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez, sunt de acord cu doamna Luling asupra mai multor puncte, mai ales uh, privind faptul că aceste reguli ar trebui să se aplice tuturor lucrătorilor independenți, nu numai celor din domeniul agricol. Dumnezeu a mai menționat că ar trebui aplicat un sistem similar celor care, care se aplică pentru ceilalți lucrători, pentru că de multe ori lucrătorii independenți nu sunt cu adevărat independenți, din câte știm. Spunea că ar trebui să avem un sistem similar pentru toți lucrătorii, ceea ce cred că este un aspect important, pentru că în multe dintre țările noastre egalitatea de tratament deja există între lucrătorii independenți și uh, salariați. Uh, dar nu există în toate statele membre. Și atunci cred că este important ca această directivă să fie fie modificată, fie îmbunătățită și să fie cât mai îndrăznață din acest punct de vedere. Făcând să se apropie situațiile angajaților și independenților asigurând un nivel uh, minim de protecție pentru toți cei care lucrează în Uniunea Europeană. Doamna Luling face unele propuneri care eu consider că ar îmbunătăți uh, textul uh, Consiliului. Nu sunt cu totul de acord cu doamna Luling în ceea ce privește prevederile privind maternitatea. Nu ar trebui să acceptăm poziția Consiliului care vorbește despre un tratament diferențiat al uh, femeilor însărcinate și mamelor. Nu ar trebui să existe acest tratament diferențiat, indiferent dacă este vorba despre femei uh, angajate sau independente. În uh, ceea ce vrește poziția noastră a comisiei de față, cred că am putea ținti chiar mai departe decât propune doamna Luling în a doua parte a propunerii. Sunt de acord cu prima parte. Ar trebui să existe un concediu de maternitate egal, așa cum se menționează în directiva din 92, dar în a doua parte a propunerii doamnei Luling se menționează că ar trebui să așteptăm modificarea acestei directive. Ei bine, în această comisie deja am adoptat un amendament care, din păcate, nu a fost adoptat de către restul Parlamentului și nu știu cum va reacționa Consiliul în acest caz. Comisia Europeană nu cred că ar trebui doar să înainteze un nou raport. Cred că uh, Ceea ce trebuie făcut, și doamna Luling recunoaște că va fi dificil, a trebui ca uh, Consiliul să adopte și să aplice o nouă directivă. Prezenta directivă ar trebui să prevadă că lucrătorii independenți sau uh, soții și soțiile acestora ar trebui să se bucure de prestații egale. În acest fel am putea evita o dezbatere îndelungată privind detaliile, deoarece există deja directiva din 92. Mă refer la amendamentul numărul 5 al doamnei Luling. După cum spuneam, sunt de acord cu prima parte, dar în ceea ce privește a doua parte, la amendamentul 5 am putea fi mai ambițioși. Însemnând a face niște modificări minore la amendamentul 14, pentru că acesta se concorde cu amendamentul 5. În privința celorlalte amendamente, cred că în linii mari Putem accepta propunerile doamnei Luling, care încearcă să îmbunătățească poziția comună a Consiliului. Dar cred că trebuie să insistăm asupra unui nivel minim de protecție socială pentru toate lucrătoarele, fie că sunt angajate sau independente. Același lucru este valabil și pentru soți-soții, fie că este vorba despre agricultură sau despre alte sectoare de activitate. Astfel încât, în final, să obținem garantarea unui venit pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Sigur, cu respectarea diferențelor dintre țări, dar trebuie să existe niște garanții minime la nivel comunitar. Aceasta este poziția noastră și cred că acum este necesar să mai adaugăm vreo două, trei amendamente față de cele ale doamnei Luling și atunci putem obține o poziție comună acestei uh, comisii. Doamna Loren, aveți cuvântul și știu că aveți de față și niște oaspeți de vârstă de 11 ani și de 12 ani și uh, mă bucur să văd asemenea uh, interes manifestat și uh, de faptul că au ascultat cu atâta atenție. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente je crois effectivement... Doamna Morin, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că, până la urmă, vorbim despre educarea copiilor noștri și a tinerilor cetățeni uh, europeni care uh, ar trebui să participe la acțiunile comisiei, la activitățile comisiei și sper că uh, vor putea uh, aceste două persoane tinere din sală să transmită la școală uh, lucrările acestei uh, comisii și oricum vă mulțumesc că, le-ați primit cu atâta uh, drăgălășenie. Și acum ne întoarcem la activitatea colegii noastre Astrid Lüling, care a lucrat foarte mult uh, în, pentru acest dosar uh, dificil, pentru a face progrese în ceea ce privește condiția și protecția femeilor uh, și mai ales aici a femeilor lucrători, lucrătoare independente. Mă alătur ceea ce spune, celor spuse doamna Figuera anterior, și anume că Până la urmă vorbim despre un sfert de secol de activitate pentru a face progrese în ceea ce privește protecția socială a lucrătoarelor uh, independente. Prin urmare, a trebuit să ajungem la acorduri uh, acceptabile pentru toată lumea. Și aceasta pentru că, până la urmă, ele vorbesc despre uh, condiția lucrătoarelor uh, pentru care noi ne angajăm în acest uh, efort. Mă alătur uh, celor afirmate în legătură cu necesitatea ca toate sectoarele să fie acoperite în ceea ce privește aceste lucrătoare independente. Evident, acest uh, lucru este foarte important, mai ales pentru agricultoare. Ele ar trebui să fie acoperite de aceste dispoziții, însă e adevărat că toate lucrătoarele independente uh, Uh, în domeniul artizanatului, să spunem, sau al meșteșugurilor, ar trebui să poată uh, beneficia uh, de um, aceste dispoziții. Mulțumesc doamnei Luling pentru spiritul său de negociere bine cunoscut, care îi permite să lucreze cu deschidere și bunăvoință cu Consiliul, cu Comisia și cu diversele grupuri uh, politice. Îi sunt recunoscătoare pentru faptul că a ascultat uh, și poziția anumitor state, printre care și Franța, în ceea ce privește evoluțiile legate de amendamentul 5. Așadar, uh, propunerea dânsei în ceea ce privește noua redactare a acestui amendament nu poate decât să îmi placă și pentru asta îi mulțumesc. În același uh, sens, pot să mă exprim și uh, în ceea ce privește amendamentul 11. Evident uh, că unor există soluții specifice care trebuie să țină cont de anumite constrângeri specifice legate de activitatea independentă, care diferă de cea a persoanelor salariate și cred că aici uh, am putea să vorbim despre venituri diferite, fie în ceea ce privește concediul de maternitate, prin prestații particulare, uh, fie de anumite alocații care ar putea să survină pentru a suplimenta dispozițiile date. Prin urmare, ar trebui să avem un amendament foarte deschis care să permită anumite uh, diferențieri naționale. Însă, evident, uh, aceste diferențieri sunt interesante. Mulțumesc, doamne Luling. Uh, în care avem încredere totală pentru a încheia aceste negocieri și manifest astfel întreaga mea susținere pentru dânsa în această activitate dificilă. Mulțumesc uh, mult. Acum uh, invit comisia să ia cuvântul uh, domnul Orson. Thank you very much, Chair, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte, doamna Estrela. Nu pot să mă abțin să nu spun că mă alătur comentariilor doamnei Figuraido și să accentuez că este foarte importantă munca depusă de doamna Luling în această comisie și insist să uh, încurajăm Comisia și celelalte instituții să se ocupe de acest dosar, altfel nici nu ne-am fi aflat aici. Este un punct foarte important. De asemenea, aș vrea să spun foarte clar că este de fapt o mică minune faptul că ne aflăm aici în a doua lectură astăzi. Acum un an în Consiliu negociam acest dosar și ni s-a opus rezistență serioasă, nu referitoare la detalii, ci referitoare la simpla existență a unei directive în mijlocul crizei financiare unde se discutau chestiuni de asigurare sociale și uh, din punct de vedere legal chiar se, s-a considerat că era un lucru greșit și ni s-a opus rezistența din partea multor state membre care s-au opus chiar și simplei discuții uh, Apoi, prin rapoartele Parlamentului și prin uh, munca depusă de uh, președinția spaniolă, am reușit să creăm un cadru de negociere. Și sigur că negocierile puteau fi mai bune, dar uh, la fel de bine puteau să nu fi existat deloc. Și a existat o linie foarte fină de demarcație și Comisia a susținut negocierile știind că dacă nu sprijinim această inițiativă, nu va avea loc absolut nicio schimbare. Și de aceea aș vrea să susțin prezentarea doamnei Luling. Este un dosar foarte dificil, într-adevăr, și în timp ce Comisia ar fi vrut să vadă mai mult în uh, procedura din Consiliu, trebuie să privim realitatea în față și să ne dăm seama că nu vom obține mai mult de atât rolul comisiei este să facă această observație astăzi. De aceea suntem de părere că amendamentele înaintate de doamna Luling aici și uh, proiectul de raport trebuie susținute pentru că sunt îmbunătățiri ale raportului. Nu sunt sigur că toate vor trece de Consiliu, dar le susținem și uh, sunt îmbunătățiri drept pentru care Uh, sprijinim acest raport. Aș vrea să menționez câteva puncte din propunerea Consiliului pentru a mă asigura că se fac progrese. Sigur că vechea directivă din 86 nu s-a putut implementa. Un motiv pentru acest lucru se referă la, uh, la uh, protecția socială pentru soții și soțiile persoanelor asigurate. Uh, problema care se punea era că era vorba de o asigurare sau de o protecție indirectă. Așadar, nu exista obligație din partea statului membru. S-a eliminat acest punct și este foarte important pentru că din cauza acestei eliminări, datorită acestei eliminări, am reușit să implementăm um, acest sistem de protecție socială. Acum există un drept direct uh, ca soțul sau soția să beneficieze de protecție. În ceea ce privește concediul de maternitate, și s-a spus deja acest lucru, dar este important să uh, nu legăm foarte mult uh, de uh, discuția legată de uh, directiva din 92, pentru că nu plecăm de la 14 săptămâni, plecăm de la 0 și ajungem la 14 săptămâni. Și în special în aceste vremuri când există foarte multă presiune pusă asupra sistemului de asigurări sociale. Vreau să mai menționez un fapt și sunt sigur că doamna Luling va explica mai clar decât mine acest lucru în ceea ce privește chestiunea ridicată de doamna Thompson și anume de concediul obligatoriu uh, și uh, de legătura care există cu directiva din 1992. Este important ca, mai ales acum, când discutăm și de alte categorii, nu numai de agricultori, este foarte important să vedem implicările de natură practică uh, legate de concediul de maternitate să spunem că vorbim de o uh, doctoriță, o femeie medic care lucrează independent. Ar exista obligativitatea concediului uh, de maternitate. Eu aș spune, ca avocat, că respectiva persoană uh, nici nu ar trebui să-și verifice e mail în acea perioadă, dar ea este într-o altă poziție decât un salariat, pentru că nu se poate uh, mișca absolut deloc în ceea ce privește activitatea profesională și ar putea pierde uh, pacienți în acest timp. Așadar, trebuie să fim foarte atenți, să nu uh, delimităm mult prea strict uh, și să ne legăm de uh, directiva din 1992. Această trecere de la 0 la 14 săptămâni în propunerea Consiliului, cred că această marjă este destul de flexibilă și se poate implementa din punct de vedere juridic. Acestea fost uh, comentariile și aș vrea să mai adaug câteva lucruri care nu au fost puse până acum. Și anume, există posibilitatea ca asociațiile să poată să înceapă proceduri juridice în numele uh, lucrătoarelor independente sau soților acestora și avem un articol special dedicat uh, acțiunii pozitive care se poate uh, Uh, folosi în apărarea femeilor. Este foarte mare nevoie de acest articol în aceste timpuri când ne confruntăm cu criza demografică. Trebuie să facem uh, uh, posibil acest drept și pentru bărbați și pentru femei și aș vrea să susțin din toate punctele de vedere acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Olson! și se pare că începem o dezbatere foarte aprinsă, drept pentru care voi da din nou cuvântul doamnei Luling. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere sunt de acord cu doamna Fistaclas, n-am nimic de adăugat. În ceea ce privește pe doamna Thompson, e clar că domeniul de aplicare nu mai este limitat pentru că Consiliul a adoptat uh, din plin amendamentul uh, nostru care spune că această nouă protecție trebuie să îmbunătățească situația lucrătorilor independente și a partenerilor sau soților lor. Punct. Nu se mai menționează niciun fel de sector, ceea ce înseamnă că toate sectoarele sunt acoperite. Vorbim despre comerț, artizanat, profesiile liberale, de exemplu, în uh, statul meu sunt uh, foarte multe um, uh, cabinete medicale cu medici independenți, dar unde femeile lucrează ca secretare. Practic, nu există niciun fel de lucrător independent, indiferent de sectorul în care lucrează, care să nu fie acoperit de uh, textul acestui amendament cu care Consiliul este de acord. Acum, în ceea ce privește deductibilitatea impozitului uh, și al cotizațiilor, uh, pentru că odată ce există o protecție socială, o afiliere, se plătesc cotizații, așa cum plătesc și angajatorii pentru angajații lor. Prin urmare, am uh, propus uh, un amendament lung care vizează deductibilitatea uh, impozitului cotizațiilor sociale. Aici Consiliul nu este de acord, însă eu trebuie să vă spun că problema deductibilității impozitelor se leagă de principiul subsidiarității. Practic, fiecare stat membru trebuie să decide dacă există o deducere a contribuțiilor sociale uh, cât privește lucrătoarele independente sau nu. În statul meu există o acoperire totală, mai ales în agricultură, dar de asemenea și în alte sectoare și toți lucrătorii independenți sunt afiliați și toți partenerii soților la fel dacă nu solicită cumva o derogare. Practic, cotizațiile lor sunt deductibile uh, din impozit, așa cum se întâmplă și în uh, cazul salariaților. De aceea nu trebuie să menționăm acest lucru explicit aici. Cât privește perioada obligatorie a maternității, pot să mă alătur uh, celor spuse de uh, reprezentantul Comisiei. Nu putem impune impune un concediu obligatoriu lucrătorilor independenți, eh, pentru că nu există niciun fel de mijloc de control. Ei trebuie să decidă uh, pentru ce perioadă doresc să-și oprească activitatea. Și e dificil să spunem unui medic uh, nu poți uh, să faci nici măcar o consultație într-o anumită perioadă de timp. Eu cred că reprezentantul comisiei uh, a um, văzut foarte bine această problemă. Deci noi nu putem vorbi de această nu putem vorbi despre această obligație, Parlamentul nici măcar nu a solicitat-o lucrurile sunt uh, clare, vorbim despre aceeași agenție care se leagă de respectarea principiului uh, egalității de tratament și acest lucru este clar din aceste amendamente. Cât uh, privește contribuția doamnei Figueiredo, îi mulțumesc pentru aceasta și e adevărat că în ultimii 20 de ani n-am încetat să hărțuiesc Comisia în ceea ce privește modificarea acestei directive din 86. Aș putea așadar să asigur uh, Comisia că dacă lucrurile se rezolvă acum, nu, nu o vom mai, uh, voi mai hărțui pentru următorii 20 de ani. Așadar, uh, sunt încântată că pot să închei această etapă de hărțuire a comisiei după 10-15 ani. Nu știu cum vor mai sta lucrurile, dar deocamdată pot să vă promit asta. În ceea ce privește câmpul de aplicare, e clar, cum spuneam anterior, că se vizează toți lucrătorii independenți. Evident, Consiliul este de acord aici, dar totul depinde de regimul independenților, liber profesioniștilor din fiecare stat membru. Adică dacă se acordă protecție doar pentru lucrători independenți sau și pentru partenerii lor. Evident, sistemele sunt diferite de la un stat membru la altul. Prin urmare, directiva în starea de spirit actuală a Consiliului poate merge prea departe din păcate, n-am putut să schimb starea de spirit uh, în Consiliu și aici reprezentantul Comisiei a vorbit despre un mic miracol. Știu exact ce s-a petrecut pe durata întâlnirilor pe acest subiect din Consiliu. Uh, dar Consiliul până la urmă este într-o poziție delicată. Au existat membri ai Consiliului care doreau să invit um, invoce criza pentru a nu lua poziții în ceea ce privește raportul nostru. Eu cred că acesta este motivul pentru care aș dori să facem să treacă această directivă în cea de-a doua lectură, cu amendamentele pe care le propunem și eu sunt uh, sigură că la asta vom ajunge până la urmă. Cât privește maternitatea, aici doamna Figueiredo spunea care o altă opinie, însă eu pot să vă spun că nu putem în această directivă să solicităm anumite chestiuni care încă nu sunt uh, acceptate în cazul altor directive. Nu putem uh, trece dincolo de acest punct câtă vreme nu știm ce se va întâmpla cu aceste directive. Am propus această cifră 14 săptămâni pentru că avem un text care spune foarte clar că în cazul în care durata concediului de maternitate pentru salariați va fi modificată, atunci comisia ne va înainta un raport pentru a adapta uh, această directivă. Nu putem merge mai departe având în vedere situația actuală. Nu putem solicita aici, acum, niște chestiuni care încă nu sunt clare în ceea ce privește uh, protecția și alte uh, directive. Cred așadar că textul pe care îl propunem merge destul de departe și sper că vom putea convinge Consiliul. Cât vește obligația, eu aș fi preferat să mergem mai departe, însă având în vedere cum stau lucrurile uh, acum, nu putem face asta. Aș dori să-i mulțumesc, doamne Moran. Din păcate, nu pot uh, să aduc și eu uh, uh, niște uh, copii aici, pentru că nu am. Însă aș putea să aduc niște nepoțele de departe, cumva. Dar voi reflecta oricum la acest subiect pentru a face concurență. În ceea ce privește amendamentul 11 uh, și 15, vreau să vă spun că vom găsi niște formule care uh, să meargă uh, în sensul reprezentării reprezentanței Franței cu care am contacte. Aici puteți să stați liniștită, vom ajunge la un text bun care să fie adoptat în final. Aș dori să mulțumesc și reprezentantului Comisiei, pentru că în hărțuirea mea de 20 de ani, procesul a devenit uh, dificil, însă cum eu nu abandonez niciodată, uh, am continuat, nu vorbim despre o hărțuire sexuală, ci despre o hărțuire intelectuală pe care uh, am practicat-o cu uh, intervenția dumneavoastră a Comisiei. Dar aș dori să promit Comisiei că nu o vom mai hărțui în următorii 20 de uh, ani, dar nu pot să spun asta și despre succesorii mei. Prin urmare, mulțumesc Comisiei pentru că în sfârșit a venit cu o propunere de directivă și mulțumesc uh, de asemenea că a contribuit la provocarea acelui mic miracol în Consiliu care Uh, a făcut ca Consiliul să ajungă la o poziție comună, chiar dacă existau multe opinii divergente. Și așa vom putea negocia pentru a obține un acord în cea de-a doua lectură, deci mulțumesc mult tuturor. Cu Madame Luling. Mulțumesc mult, doamnă Luling. Votos para que este dossiê seja brevemente concluído e com... Și sperăm, bineînțeles, că putem încheia această temă cu succes, în așa fel încât această campanie de ani de zile, doamnă Luling, să fie încununată de succes și să fie în beneficiul lucrătorilor independenți, lucrătoarelor independente. Acum, în ceea ce privește calendarul, termenul pentru amendamente este 8 aprilie 5 după amiaza. Votul în comisia noastră va fi pe 3 și pe 4 mai și votul în plenară va fi pe 2 mai la Strasburg. Așadar, am terminat cu punctul 5, trecem la punctul 6. Doamna Figueiredo uh, prezintă un raport în ceea ce privește uh, egalitatea, în ceea ce privește evoluția foii de parcurs privind egalitatea dintre bărbați și femei. Așadar, dau cuvântul doamnei Figueiredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este cea de-a doua dezbatere pe acest raport în ceea ce privește evaluarea foii de parcurs 2006-2010 în ceea ce privește egalitatea dintre bărbați și femei și recomandările pentru viitor. PPE au ridicat unele obiecții la acest proiect și în întâlnirea raportorilor din umbră pentru diversele grupuri politice am făcut câteva progrese. Obiectivul meu este să ajungem la un consens larg pe marginea acestui raport și sper să aducem o contribuție importantă la strategia pentru viitor în ceea ce privește egalitatea. Și aceasta este, de fapt, continuarea propunerii făcute de comisie. În această propunere, doamna Reding anunța că va înainta propunerea în septembrie și sper că această, acest uh, raport va fi privit, uh, privit ca o contribuție de către doamna Reding. De aceea sper să ajungem la consens în Parlament cu o majoritate largă în acest raport am luat în considerare o serie de chestiuni ridicate în discuție de unele state membre Unele state membre au făcut uh, propriile lor uh, propuneri uh, venite ca o completare a raportului meu. După cum știți, nu am foarte mult spațiu în acest raport, așadar am încercat să sintetizez foarte mult, dar avem șapte noi propuneri și am făcut câteva modificări la proiectul de raport. Și cred că aceste propuneri și modificări vor fi integrate în raport pentru a putea ajunge la un consens. Așadar, avem 9 amendamente, 8 și 9 sunt amendamentele mele, care se aplică la alineatele 11 și 17 din raport, din proiectul de raport. Celelalte propuneri referitoare la noi aspecte de inclus în raport, dacă priviți amendamentele 2, 3, 4, 5, 6 și 7, veți observa că aceste amendamente prezintă poziții referitoare la foaia de parcurs 2006-2010 și vreau să subliniez că aici intervin șase aspecte principale, și anume uh, salarizarea, gradul de ocupare al forței de muncă. Aceste amendamente arată că s-au făcut progrese aici, dar numai parțial. Acum trebuie să facem noi propuneri pentru a ajunge să reducem diferențele de salarizare, iar la amendamentul 3 avem referiri în ceea ce privește reconcilierea, vie- reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie. Și de asemenea, acest amendament se referă la concediul de maternitate, concediul de paternitate și așa mai departe. De asemenea, amendamentul arată că este încă necesar să facem progrese. La amendamentul 4 este vorba despre o referire la continuarea uh, existenței discriminărilor în ceea ce privește uh, activitatea femeilor în uh, domeniul politicii și domeniul economic. La 5 se face referire la programul Daphne 3, un program foarte important și se arată că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a se eradica violența bazată pe gen. În ceea ce privește numărul 6, ne referim la integrarea egalității de gen ca prioritate în uh, educația, în sistemul de educație comunitar pentru a reduce stereotipurile de gen în societate. Aici este încă foarte mult de lucru. și menționăm aici că avem nevoie de o nouă propunere. Apoi, amendamentul 7. Aici ne referim la uh, propunerea Comisiei și la implicarea Comisiei în platforma Beijing. Și mai târziu în raport se detaliază aceste aspecte. Așa cum spuneam, amendamentele 8 și 9 îmi aparțin. Uh, se referă la textul inițial al raportului. Amendamentul 8 este o referire, se retrage referirea la acele domenii acoperite, pentru că în celelalte șase uh, amendamente anterioare se acoperă deja aceste domenii, uh, sărăcia și femeile, femeile și educația și așa mai departe. Și, de asemenea, accept faptul că aceste domenii au fost deja acoperite de foaia de parcurs. Apoi, la amendamentul 9, aici ne referim la drepturile sexuale și de reproducere în termen general și facem referire la o rezoluție parlamentară anterioară. Nu cred că trebuie să repetăm totul aici la alineatul 17. Este deja menționat în re- rezoluția Parlamentului din februarie. Acestea sunt uh, liniile mari ale raportului și v-am prezentat pe scurt și amendamentele înaintate și cred că o soluție ar fi ca acum să ne pregătim pentru restul dezbaterii. Dacă există membri care doresc să înainteze și alte amendamente, au timp să facă acest lucru până pe 9. Așadar, ne bucurăm dacă ne mai trimiteți amendamente. Avem așadar un nou calendar pentru acest raport. Vă mulțumesc. O sobre proiect. Vă mulțumesc. Acum se deschide dezbaterea privind acest proiect de raport. Doamna Gomes. Președinte, <laughs> din nou în limba portugheză. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc comisiei pentru a fi invitat mai mulți participanți. Și în special reprezentanței uh, comis, subcomisiei pentru apărare. <clears throat> Doresc să mulțumesc raportoare pentru rezultatul deosebit și salut unele dintre modificările aduse proiectului de raport și, de asemenea, pentru faptul că a acceptat amendamentele existente până în prezent. Cred că acest raport vine la timpul potrivit și va reprezenta o contribuție importantă la propunerea comisiei pe care o prezint, o pregătesc Reding, având în vedere noua strategie pentru egalitatea de gen și pentru protejarea drepturilor omului aplicate femeilor. De asemenea, sunt cu totul de acord cu propunerile doamnei Figueira privind întâlnirile tripartite și privind conferințele pe tema drepturilor femeilor care să fie organizate de către instituțiile europene. Cred că problema centrală aici o, reprezent, o reprezintă indicatorii egalității de gen. Cred că este important ca noi să avem un set de indicatori care să ne ajute la monitorizarea situației drepturilor femeilor. Privind retrospectiv asupra experienței mele din uh, domeniul apărării, eu uh, însă îmi voi pregăti unele amendamente, având în vedere termenul menționat, La punctul 7 se, ref, se face referire la activitatea directorilor, direcțiilor generale și ale consiliilor, Consiliului. Ceea ce va reprezenta, cred, un uh, aspect important al uh, serviciilor pentru acțiune externă. Cred că ar fi bine să subliniem acest lucru în prezentul raport. Trebuie să ne asigurăm că există o reprezentare adecvată a femeilor în serviciul pentru acțiune externă. Când am redactat în 2007 un raport pentru această comisie, am conchis că există o disproporție absurdă în ceea ce privește numărul femeilor angajate în posturi uh, de decizionale. Și nu s-au schimbat prea multe lucruri de atunci. De aceea, în cazul de față, cred că trebuie să facem un efort mai mare pentru a asigura un grad mai uh, pronunțat de egalitate în cadrul instituțiilor. Privind amendamentele 8 și 9 și alineatele 8 și 12 din raport, se menționează aici clar că trebuie să avem o abordare practică a asigurării egalității de gen care să fie reflectată în politica externă. Aș mai sugera să se mai facă o trimitere la obiectivele mileniului. E nevoie să se facă referire la politicile care sunt în măsură să acorde competențe femeilor. Sigur că putem lua noi înșine inițiativa în Parlament pentru a asigura luarea măsurilor necesare, dar ar trebui să, se menționeze, să fie menționat clar și în raport. De asemenea, trebuie făcut uh, o referire la politica externă și de, de securitate, uh, asigurându-ne de faptul că se ține seama și de femei atunci când se concep politicile externe și de securitate la nivel comunitar. Mai trebuie menționat că statele membre ar trebui să implementeze rezoluția 1325 a ONU. Și ar trebui să menționăm faptul că punctul de vedere al femeilor ar trebui să fie pe deplin incorporat în documentele respective. Doamna Thompson, aveți cuvântul. Din păcate, raportoarea din umbră nu poate fi prezentă, deoarece femeile din grupul meu sunt foarte importante și sunt solicitate peste tot. Cred că se află în Norvegia acum. Și atunci uh, mi-aș permite să vă citesc contribuția dumnea ei. Stimați colegi, datorită obligațiilor mele în afara țării, îmi pare rău că nu pot să fiu prezentă. Mă bucur, în primul rând, că ne apropiem de un compromis el, el, el numea acest lucru un uh, consens. Îi uh, mulțumesc doamnei Figuerero pentru a fi fost atât de deschisă cooperării. Cred că cele nouă amendamente reprezintă un efort considerabil în ceea ce privește foaia de parcurs 2006-2010. Mai există însă unele aspecte pe care doresc să le evidențiez dați-mi voie să trec în revistă amendamentele mele anterioare. În primul rând, aș dori să fim mai direcți în ceea ce privește resurselor, resursele. Dacă dorim niște politici concrete, și înțeleg că asta dorește Comisia, atunci este nevoie de resurse. Eu de multă vreme insist că noua foaie, foaie de percurs trebuie să fie acompaniate, acompaniate de fonduri europene adecvate. Trebuie să insistăm și ca Comisia să folosească metode, metodele egalității de gen în propunerile sale. De asemenea, invităm statele membre să analizeze programele anticrize și uh, strategiile de redresare din punctul de vedere al femeilor. Privind uh, discriminarea, știind că acest lucru agravează situația a milioane de femei din Europa. Aș dori să mai depun o serie de amendamente. Primul se referă la diferențele uh, de pension, dintre pensii. Apoi, provocările legate de Carta pentru Drepturile Femeilor. Doamna Reding deja a pregătit un uh, proiect și cred că această comisie ar trebui să insiste asupra să se implice în elaborarea ulterioară a acestui document. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Temson. Urmează doamna Nedulșeva. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și eu, doamnei Ila Firero, pentru raportul său. Uh, clar găsim o dorință de a promova egalitatea dintre femei și bărbați. Uh, au fost făcute propuneri concrete pe care eu le susțin. Însă, ni se pare că anumite uh, elemente pot fi îmbunătățite, le-am trecut în amendamentele mele, de aceea voi fi acum succint. Aș dori să vă atragă atenția, prin urmare, asupra a trei puncte. Mai întâi, funcționarea Institutului European pentru Egalitate între Femei și Bărbați. E bine, acesta n-ar avea decât de câștigat în ceea ce privește credibilitatea și vizibilitatea dacă indicatorii uh, săi vor uh, fi întotdeauna actualizați. Aceștia trebuie să fie puși în concordanță cu obiectivele fixate la început. Am putea uh, să uh, comentăm aceste obiective într-o manieră uh, eficientă. În ceea ce privește funcționarea internă a Direcției Generale a Comisiei și, uh, pe de altă parte, în interiorul instituțiilor private și publice, ei bine, um, în acest sens, mi se pare că ar trebui să fie introduse anumite mecanisme de coordonare iar apoi ar trebui să existe și niște uh, planuri cu obiective uh, pe termen uh, scurt, mediu și lung. Ar trebui să existe în acest sens bilanțuri anuale. Până la urmă, ar trebui să încercăm să combatem stereotipurile, dar pe de altă parte să uh, susținem bunele practici. Prin urmare, campaniile de sensibilizare ar putea să susțină planurile noastre. Uh, mi se pare că instituțiile europene, uh, trecând uh, prin nivelul național și până la nivel local al societății civile, ar trebui să beneficieze de o anumită coerență și de o anumită strategie și de abordare integrată. Aș dori să mulțumesc în încheiere uh, raportoare pentru că ne-a permis să vedem lucrurile mai clar. Deci mulțumim mult. Șeva, itaie tăie palavra. Mulțumesc doamnei Nedelșeva. Urmează doamna Gartia Pereș. Mulțumesc, voi uh, vorbi foarte pe scurt. Reiterez uh, mulțumirile exprimate destinate doamnei Figueredo pentru acest raport și aș dori să fac o observație mai generală. Există situații în care se sugerează că prin Comisia FEM sau în cadrul altor foruri se repetă mult sugestiile privind egalitatea și cred că ar trebui să ne asigurăm că vom insista asupra acestor uh, chestiuni chiar cu riscul repetițiilor. Am observat că s-au uh, exprimat unele vederi generale, intenționate sau neintenționate, privind integrarea politicii de gen în strategiile comunitare, mai ales în ceea ce privește strategia 2020. Cred că este foarte important ca noi să putem stabili unele obiective clare, cum ar fi nevoia de integrare a femeilor în piața muncii, combaterea diferenței de salarizare și cred că ar trebui în acest raport să ridicăm unele dintre probleme care au făcut deja obiectul dezbaterilor, dar care continuă să fie dezbătute. De exemplu, violența în, uh, împotriva femeilor și cred că ar trebui să ne asigurăm că vom combate acest fenomen și să continuăm să insistăm asupra obiectivelor strategi, strategiei 2020 care să, în, să conțină în mod clar o perspectivă a egalității de gen pentru combaterea diferenței de salarizare, trebuie să avem niște obiective clare și cuantificabile, pentru că acest lucru ar obliga instituțiile europene și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a ajunge la egalitate. Vă mulțumesc, doamna Cartia Perez, doamna Bauno. Kicsikét másról fogok beszélni, mint a kollégák. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi despre ceva ușor diferit față de ceea ce discutam uh, deja. Doamna Figueredo este una dintre parlamentarele foarte dedicate care se ocupă de mai multe rapoarte în același timp. Are un raport și în uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și uneori uh, am impresia că uh, pierdem anumite oportunități. Acest raport mi se pare că face parte din acele situații în care dorim să ne implicăm puternic în loc să stăm puțin uh, în loc și să analizăm ce funcționează și ce nu. Acest raport reprezintă o oportunitate uh, bună pentru a face exact acest uh, lucru, pentru că se reflectă aici uh, modul în care foaia de parcurs 2006-2010 funcționează sau a funcționat pentru că, clar, anumite zone nu au funcționat bine și acolo trebuie înregistrate progrese. Cu toții se pare că stăm aici și încercăm să facem anumite lucruri de acum înainte și nu vorbim prea mult despre uh, trecut, pentru că nu e prea interesant să te uiți înapoi. Uh, însă trebuie văzut clar ce funcționează și ce nu funcționează. Dacă nu ne dăm seama de lucrurile care sunt eficiente și de cele care nu sunt, dacă nu analizăm uh, discrepanțele, dacă ele au dispărut sau au sporit, atunci nu vom putea să ne formulăm niște obiective corecte. Prin urmare, mi se pare că am trecut prea repede prin uh, aceste chestiuni și uh, prea curând. Și din acest uh, motiv pot să spun că anumite amendamente reechilibrează situația, însă nu întotdeauna. Deci n-ar trebui să scriem un raport despre ceea ce am dorit să obținem în viitor. N-ar trebui să vorbim doar despre obiective. În locul acestei acțiuni ar trebui să vedem care au fost lucrurile care au funcționat și cele care nu au funcționat în respectiva perioadă. În perioada acestei foi de parcurs. Ar trebui să vedem care au fost factorii eficienți și care au fost uh, ideile care nu au funcționat absolut deloc. Pe asta ar trebui să ne axăm. cred că ar fi fost o idee bună să detaliem puțin cele șase priorități și să evaluăm ce s-a făcut și ce nu s-a făcut, ce n-a fost pus în practică, ce a fost eficient și ce n-a fost eficient. Evident, cred că Institutul de Gen este unul dintre rezultatele bune. Însă acesta nu reprezintă unul dintre punctele focale uh, ale raportului. Pentru că raportul se axează pe ceea ce ar trebui să se întâmple de acum înainte. Mi se pare că o parte din fundație, fundația care lipsește în acest raport se leagă de uh, ceea ce s-a făcut până acum, pentru că ne axăm pe ceea ce va trebui să facem de acum înainte. Nu cred că cele șase amendamente uh, au reușit să restabilească în totalitate echilibrul de care avem nevoie. Și n-aș dori ca acest comentariu să fie interpretat ca unul de natură personală. Uh, Tuturor ne place să ne proiectăm uh, viitorul. Avem uh, cu toții experiențe în ceea ce privește uh, diferențele între femei și bărbați. Dar trebuie să vedem exact ce funcționează și ce nu funcționează, sau ce funcționează cu o mare eficiență și ce funcționează cu o eficiență redusă. Și apoi care ar putea fi acțiunile deja întreprinse care ar putea fi continuate. Prin urmare, cred că acestui raport îi lipsește chiar această abordare care privește înspre trecut, pentru a vedea exact ce funcționează și ce nu, pe baza experiențelor noastre anterioare cu această foaie de parcurs. Prin urmare, dacă ar exista posibilitatea de a rescrie acest uh, raport în acest uh, sens, aș încerca să uh, evit pierderea acestei ocazii și obținerea de succes astfel pe viitor. Mulțumim. Dau acum uh, cuvântul doamnei Oveira. Eh, tänan, proua president. Ma tahaks jätkata. Vă mulțumesc. Aș dori să continui de unde s-a oprit doamna Bauer, dar, în primul rând, mulțumesc raportoarei deoarece a redactat acest raport cu onestitate și având în vedere perspectiva. Cred că am, avem uh, un nou uh, elan. De-a lungul timpului am uh, avut multe idei bune, care unele au dat rezultate. Am dezbătut aceste probleme deja de vreo 20 de ani dar într-o lume a bărbaților nu există voința necesară de a lua măsuri. Iar statisticele dovedesc faptul că diferențele de salarizare cresc. În perioada de aur din 2007 era 17% în loc de 14% și conform noilor analize pe anul 2009, această prăpastie a crescut. Cred că trebuie să ne schimbăm abordarea și să ne luptăm pentru o aplicare corectă a deciziilor noastre. Am redactat o serie de documente valoroase. Însă, comisia care are realmente ocazia de a face ceva nu a analizat motivele pentru care în unele state membre nu s-au luat realmente măsuri pentru a combate violența împotriva femeilor sau diferențele de salarizare. Sau Comisia nu a analizat motivele pentru care reprezentarea uh, femeilor este atât de deficitară în anumite sectoare. Prin urmare, problema ține de punere în aplicare. Este clar faptul că aceste măsuri nu au dat rezultate. Avem nevoie de o abordare nouă, mai eficientă. Și în al doilea rând, toate aceste idei conținute în documentele noastre sunt corecte. Ceea ce lipsește este mecanismul de asigurare a respectării acestora și mecanismele de supraveghere, fără de care măsurile noastre nu vor da rezultatele pe care ni le dorim în deceniile următoare. În concluzie, pentru conștiința unei societăți este foarte dăunător ca unele acte normative să nu fie aplicate cum se cuvine. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei Prica Fișiut. Pirmininkė, eh, iš tiesų aš vis tik tai noriu pasveikinti pranešėją da? Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Figueiredo, doamna raportor, uh, pentru raportul uh, său. Pentru a ști ce avem de făcut în viitor, uh, trebuie să ne cunoaștem foarte bine trecutul, însă s-ar putea să nu existe prea mult timp pentru această analiză. N-am reușit să implementăm orientările anterioare în ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați, așadar am putea vedea exact unde au eșuat lucrurile și cine poate fi condamnat pentru acest fapt. Oare să dăm vina numai pe situația economică? Clar că și a avut rolul său uh, de jucat, sărăcia a crescut în anumite state membre, în loc să fie redusă. Așadar, acum poate ar trebui să ne gândim dacă metoda de coordonare deschisă este suficientă pentru a lupta cu uh, sărăcia în practică. Poate că acesta este momentul să uh, adoptăm uh, o directivă privind uh, standardele sociale minime. După părerea mea, doar o astfel de directivă poate să ne permită să luptăm cu sărăcia în statele membre în practică. Femeile au suferit de pe urma sărăciei mai mult, mai ales acum, după această recesiune economică. Femeile au uh, suferit uh, mai mult și au uh, avut mai multe dezavantaje. Am discutat deja mai mulți ani la rând, uh, diferența de salarizare între femei și bărbați, aceasta a crescut. Prin urmare, ar trebui să solicităm comisiei să vină cu o reglementare în acest sens. Dacă nu există o directivă bună în ceea ce privește nivelul salariilor, nu vom putea schimba această realitate și nu vom putea lua în considerare uh, nici măcar bunele exemple din anumite state membre. O altă problemă este că violența împotriva femeilor uh, sporește traficul de femei de asemenea. Și aici trebuie să facem mai multe eforturi pentru a aplica măsuri cu efect direct. Și la sfârșit aș dori să o felicit încă o dată pe doamna raportor și cred că după aceste discuții trebuie să ajungem la o decizie și să avansăm de acolo înainte. Mulțumesc! Mulțumesc, din Brinkeviciute. Iar acum reprezentantul comisiei, uh, doamna Finei, este rugată să intervină. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, uh, pentru că ne-ați dat ocazia să ne exprimăm. Am dorit să o felicităm pe scurt pe doamna raportor pentru acest raport care reprezintă o bază interesantă pentru comisie ca aceasta se poată pregăti o nouă strategie. Ar trebui să vă reamintesc foarte pe scurt faptul că uh, noua strategie pentru egalitatea între femei și bărbați va fi prezentată în urma adoptării uh, cartei care a fost deja adoptată pe 5 martie anul trecut. Acestea vor fi angajamentele pe care Comisia și le va asuma pentru noul uh, mandat, pentru perioada din 2010 până în 2015. Prin urmare, confirm faptul că pentru moment uh, um, este prevăzută adoptarea acestei strategii în septembrie. Ar trebui să prezentăm în această nouă strategie principiile care au fost um, uh, enunțate în Carta pentru Femei și care corespund uh, domeniului principal care um, este supus analizei în raportul care ne este prezentat astăzi. Sunt mai multe domenii politice care vor fi acoperite uh, în această strategie, dar se va pune un accent uh, important asupra uh, chestiunilor legate de guvernanță pentru egalitatea între femei și bărbați. În acest cadru ar fi probabil util să reamintim faptul că Comisia la rândul său a consolidat dialogul cu statele membre și mai ales cu Parlamentul European pentru a merge în sensul celor propuse în raportul doamnei Figueiredo. Aș dori uh, la final să vă spun uh, că Comisia va încuraja diversele inițiative pe care le vor uh, lua președințiile Consiliului pentru a susține obiectivul prezentat în strategie. În același uh, fel, noi vom urmări cu interes modul în care Parlamentul însuși ar putea lua poziție pentru a susține obiectivele care vor fi prezentate în noua strategie pentru egalitatea dintre femei și bărbați. Nu vreau să comentez aici diversele puncte care vor da naștere la dezbatere, pentru că ar fi prematur să fac astfel. Prin urmare, mă opresc aici și vă mulțumesc mult pentru că ne-ați dat posibilitatea de a ne exprima. Merci beaucoup, Madame Finn, și para concluir. Mulțumim uh, mult, doamnă Finn. Și pentru a încheia această discuție, dați-mi voie să dau din nou cuvântul doamnei raportor, doamna Figueiredo. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au exprimat în această după-amiază și aș dori să mulțumesc tuturor celor care uh, au uh, muncit la elaborarea acestui raport, mai ales secretariatului uh, acestei comisii. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor pentru activitatea depusă și pentru propunerile pe care le-ați înaintat. Vă rog să mai transmiteți și alte amendamente, dacă mai aveți, până pe 9 la amiază, pe 9 aprilie. Cred că acesta este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Oricum, doamna președinte, cred, va confirma acest lucru pentru toată lumea. Prin urmare, vă rog să ne transmiteți eh, amendamentele dumneavoastră dacă considerați că sunt necesare până la această dată și apoi eh, le vom putea integra în eh, cadrul propunerilor pe care le-am primit deja. Evident, voi lua în considerare cele nouă amendamente care au fost până acum înaintate și sper că vor mai veni și uh, altele din partea membrilor acestei comisii pentru a putea acoperi subiectul în totalitate. Aș dori, prin urmare, să acopăr toate subiectele pe care le-am menționat în această după-amiază și, eventual, să intru în adâncimea unora dintre uh, aceste chestiuni de dragul unei dezbateri fructuoase. Există un aspect important menționat aici de către uh, deputați uh, și anume uh, dorința politică din partea tuturor uh, părților, Parlamentul European, Comisia Europeană și statele membre. Noi uh, ne-am uh, angajat uh, pentru susținerea acestei strategii pentru egalitate până la sfârșit. E Există carte, această carte există declarații, uh, rezoluții, putem fi de acord cu toate acestea, însă asta nu ne ajută dacă le uităm a doua zi după ce au fost adoptate. Trebuie să muncim mult uh, la implementarea lor De aceea, în acest raport am încercat să atrag atenția la importanța politică de a lua acțiune, de a încerca să conștientizăm Consiliul și Comisia în legătură cu nevoia de noi instrumente politice care ne-ar putea permite să monitorizăm și să implementăm toate aceste propuneri. subliniez și nevoia unei conferințe anuale cu toți actorii implicați. Și asta pentru ca toată lumea interesată să poată vedea ce s-a întâmplat. Prin urmare, cred că o conferință anuală legată de această strategie, care să aducă la un loc organizații ale femeilor, uh, sindicate și așa mai departe, ar fi o idee foarte bună, pentru că dorim să sensibilizăm uh, statele membre, parlamentele naționale, guvernele naționale, pentru ca acestea să devină mai conștiente de existența acestei strategii. Altfel, această strategie riscă să rămână o scrisoare moartă pentru următorii ani. De aceea subliniez această chestiune de mai multe ori în acest raport. Deci trebuie să existe acest angajament uh, politic mai ales din partea Comisiei și Consiliului, astfel încât uh, această strategie să nu ajungă să fie doar unul din multele documente ale Comisiei sau ale Consiliului. Evident, uh, strategia ar trebui să fie dezvătută așa cum trebuie aici, în Parlamentul European. Cred că toate aceste chestiuni uh, sunt fundamentale dacă vom dori să Uh, venim cu un impuls de energie în această luptă pentru egalitate. Prin mare, repet, acum avem nevoie de noi instrumente practice, astfel încât să putem monitoriza implementarea acestei uh, strategii anual. Și în același timp, avem nevoie de foarte multă dorință politică pentru a face progrese. Prin urmare, Mulțumesc mult celor care au contribuit la această dezbatere și uh, mulțumesc uh, în avans colegilor care vor mai înainta amendamente și oricum aștept cu nerăbdare viitoarea dezbatere legată de acest raport. Mulțumesc. Uh, mulțumim, spune doamna președinte. În ceea ce privește termenul pentru înaintarea amendamentelor, acesta este 9 aprilie la amiază. Votul în comisie va avea loc pe 34 mai și votul din plenară în iunie. Și așa încheiem discuția legată de punctul 6 de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 7. Uh, Acesta se intitulează în perspectiva anului 2014 ce legătură există între femei și UE. Și aici vom lua în considerare rezultatele unui sondaj de opinie Eurobarometru cu privire la atitudinea femeilor la alegerile pentru Parlamentul European. Raportor uh, este domnul Crața, vicepreședinte al uh, Parlamentului European și membru al acestei comisii. Doamna Craț, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc foarte mult aș vrea să pornim acum un dialog și anume în perspectiva uh, strategiei pentru 2014. Uh, pe 2 martie, cu ocazia Zilei uh, Internaționale a Femeii, s-a organizat un seminar exact pe această temă și anume perspectiva 2014 în Uh, ceea ce privește UE și familiile, uh, femeile. Este o discuție foarte importantă, la care de altfel s-au și adus contribuții foarte importante în dezbatere. De aceea am considerat că trebuie să redeschidem acest punct, pentru că trăim într-o Europa uh, vie unde trăiesc femei și vrem să atingem obiectivele în această privință. Seminarul s-a bazat pe uh, rezultatele uh, statisticilor. Există rezultate foarte importante, de exemplu, uh, care a fost participarea la vot și, de asemenea, trebuie să știm uh, care sunt rezultatele uh, din punct de vedere al obiectivelor, al așteptărilor pe care le au femeile de la Uniunea Europeană care este abordarea acestora în ceea ce privește UE și ce perspectivă au despre această structură. Vreau să spun că o primă concluzie a fost că femeile uh, în mai mare măsură decât bărbații, sunt mai distanțate de Uniunea Europeană. Nu sunt, nu sunt uh, uh, foarte bine informate în ceea ce privește Uniunea. Credem că nu este vorba doar de o chestiune de destin și uh, să luăm ca atare, ci va trebui să luăm toate măsurile necesare pentru a le schimba femeilor acest punct de vedere. Trebuie să discutăm care sunt instrumentele uh, și ce pot face instituțiile pentru uh, ca femeile în cadrul uh, eforturilor noastre politice nu numai în grupa, grupul nostru, dar și la nivel european, cum pot fi determinate să participe. Trebuie să analizăm uh, care ar fi instrumentele dacă am dori o participare mai mare a femeilor la vot în 2014. În centrul acestei problematici se află un cerc vicios. Un cerc vicios între femei și Uniunea Europeană femeile nu înțeleg, de fapt, sau nu percep care sunt consecințele politicilor Uniunii uh, legate direct de ele, ca indivizi. De aceea se distanțează de Uniunea Europeană și au senzația că uh, nu le privește Uniunea Europeană. Bineînțeles că avem uh, intenția să le informăm în ceea ce privește activitățile Uniunii Europene și să le implicăm, pentru că nu participă la inițiativele comune. Așadar, este o mare provocare să spargem acest cerc vicios care există între femei și Uniunea Europeană. În comisia noastră s-au făcut foarte multe lucruri, uh, s-au uh, discutat și analizat foarte multe probleme și, uh, de exemplu, care este procesul de decizie. Am analizat și în ce măsură avem posibilitatea să ne apropiem mai mult de femei să le atragem interesul în așa fel încât munca noastră să le fie cunoscută. În cadrul activității noastre trebuie să combatem și diferențele și discriminările. Aceasta nu este deloc o temă nouă, s-a discutat în trecut și se va discuta și în viitor. Există foarte multe diferențe atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere politic, în special în ceea ce privește diferențele de salarizare. 50% dintre femei uh, percep direct această discriminare. 50% din femei, 48% uh, dintre bărbați. Dar dacă facem efortul să intervenim în continuare în această problemă, uh, vom face acest aspect cunoscut femeilor. Această problemă esențială fundamentală trebuie discutată și în comisia noastră. De altfel, s-a discutat și uh, s-a subliniat în repetate rânduri care ar fi uh, măsurile politice pentru a combate aceste probleme. Și uh, inegalitatea este o temă uh, permanentă. Discutăm permanent cum putem combate inegalitatea și cum, ce mesaje putem transmite femeilor uh, și la nivelul statelor membre, dar și la nivel comunitar, de exemplu prin canalul TV al Parlamentului. Trebuie să avem inițiative ambițioase și să reușim să deschidem o discuție. Femeile uh, trebuie să fie un grup țintă căruia să ne adresăm direct. Și foarte multe din lucrurile care s-au discutat astăzi cu pasiune aici se referă exact la aceeași temă. Și anume, ar trebui să facem uz de toate mijloacele Parlamentului European uh, Uh, să intervenim la fracțiunile politice, la partidele politice și așa mai departe pentru a ne uh, putea transmite care sunt obiectivele. În ceea ce privește uh, îmbinarea dintre viața profesională și viața de familie este încă o problemă acest lucru. 79% uh, dintre femei și 72% dintre bărbați percep acest lucru ca pe o problemă. Și în uh, campania electorală vom putea uh, să abordăm din nou această temă, am putea face referire la acest punct să le spunem oamenilor ce avem de gând, care sunt politicile în acest sens. Apoi, Există o altă temă foarte importantă pentru femei și care trebuie transmisă ca mesaj acestora, și anume faptul că noi aici încercăm, într-adevăr, să combatem inegalitatea. Pentru că femeile cred că problemele lor cotidiene, de fapt, nu sunt luate în seamă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește reprezentarea femeilor în uh, procesul decizional și aceasta este o temă de discuție și uh, trebuie văzut uh, că femeile nu au foarte multe responsabilități în multe din domeniile de activitate și în politicile Uniunii Europene în ceea ce privește reprezentarea femeilor în centrele de decizie, în întreprinderi. Uh, nu ar trebui să ne referim numai la situația din Norvegia, ci ar trebui să vedem uh, care este realitatea și în alte state. Apoi, mai există o temă. Femeile găsesc foarte importantă politica uh, la nivel local, la nivel național. Ar trebui să încercăm să facem în așa fel încât politica europeană să fie o politică umană, mai aproape de individ. În așa fel încât uh, omul să aibă o perspectivă clară de exemplu, care este concret, cum este văzut rolul femeii și să ne referim concret la obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește problema mainstreamingului de gen. Trebuie să ne asigurăm că există reprezentare a femeilor, avem uh, un procent de peste o treime, așadar putem spune că avem un procent chiar uh, ridicat în uh, Parlament, uh, în Parlamentul European în comparație cu parlamentele naționale. Dar trebuie să transmitem și ideea că Parlamentul European, ca instituție, trebuie să fie o instituție care să facă uz de politică fără a exagera. Sigur că este foarte mult timp necesar pentru dezbaterea acestor subiecte și uh, aceste rezultate pe care le-am prezentat în documente în detaliu le puteți consulta uh, și veți vedea care sunt uh, rezultatele calitative, care sunt rezultatele cantitative. Uh, avem uh, rezultate pe fiecare stat în parte și uh, acestea vor sprijini activitatea noastră de zi cu zi. Reprezintă baza pe care ne vom putea construi strategia. Sigur că obiectivul este să aducem cât mai mulți votanți la urne Sigur, există numai 2% diferență între participarea femeilor la vot și participarea bărbaților la vot. Au venit, de fapt, de fapt, o mai multe femei la urne, dar uh, trebuie să facem eforturi pentru a duce cât mai multe femei la urne. Sigur, nu numai. Trebuie să prezentăm o Uniune Europeană umană care poate fi reprezentată de către oameni, pentru oameni și trebuie să luăm o direcție politică uh, ce ne poate permite să ne apropiem mai mult de femei. Pentru că dacă femeile vor continua să se distanțeze de UE, atunci vor fi din ce în ce mai distanțate de Europa de mâine. Așadar, cred că Parlamentul European, uh, Serviciul de Presă, și uh, centrele de informare trebuie să stea la dispoziția oamenilor. Și mă bucur foarte mult că ne putem coordona mai mult și mai bine în cadrul acestei comisii. Vă mulțumesc! Obrigada, senhora uh, Mulțumesc, doamna Crața. Este studiu muito important. Uh, importante. A fost o introducere foarte clară a acestui uh, studiu foarte important și toți ar trebui să ne gândim foarte bine la aceste aspecte în pregătirea noastră pentru următoarele alegeri. Sigur că vrem ca uh, aceste detalii uh, să fie sprijinite de către uh, experții care de altfel au uh, făcut aceste studii și aș vrea să-mi exprim o serie de concluzii și de îngrijorări în ceea ce privește această discuție. Mă preocupă foarte mult Uh, abordarea femeilor în ceea ce privește alegerile. Uh, vicele, vicepreședintele nostru a observat că există o lipsă de interes foarte mare uh, în ceea ce privește politicile europene și această lipsă de interes, de fapt, denotă o lipsă de informare. Și acest lucru înseamnă că femeile nu înțeleg de ce deciziile luate de Parlamentul European au vreo importanță. Nu înțeleg cum afectează viața lor cotidiană aceste decizii și nici cum afectează aceste politici, politicile naționale. Cred că este foarte important și interesant să vedem cum uh, merg femeile la vot. Cred că este uh, clar că există mai multe, uh, dacă există mai multe femei pe lista electorală, acest uh, lucru ar putea constitui o motivație. În special în țările nordice s-a dovedit acest lucru. Și, de asemenea, este important să înțelegem modul în care mass media abordează candidații de gen feminin. Ei sunt mai, uh, candidatele, ele sunt mai puțin vizibile în mass media față de candidații bărbați și când sunt vizibile în mass media nu uh, sunt întotdeauna din cauzele corecte. Așadar, observăm că femeile, atunci când candidează, sunt tratate de mass media puțin altfel decât candidații bărbați. Femeile apar în uh, mass media pentru cum arată sau cum se îmbracă, din cauza imaginilor sau pentru că uh, se, li se prezintă familiile sau din uh, mai curând datorită activității soților lor pe când bărbații um, sunt prezentați uh, pentru activitatea anterioară, pentru posturile pe care le-au deținut înainte. Așadar, uh, mass media reproduc niște stereotipuri sociale și diferențele dintre bărbați și femei. Mass media nu tratează femeile ca și cum ar fi candidați competenți sau oameni serioși. Și, în final, uh, utilizarea tuturor instrumentelor mass media și uh, de uh, comunicare socială ar trebui să fie utilizate de candidate trebuie folosit internetul, Facebook, pentru a transmite un mesaj serios, cu adevărat serios. Și pentru a-și crește credibilitatea și senzația că sunt utile și pot, pot utiliza mass media în mod corect. Acesta este un punct de discuție în viitor, pentru că trebuie să analizăm ce se poate schimba în așa fel încât în 2014 candidatele la Parlamentul European să aibă parte de același tratament mediatic ca și candidații bărbați. Și acum voi da cuvântul doamnei Ovir. Tänan, proua president. Kuna te lõpetasite meediaga, siis ma sellest alustaks. voi olla mitte meedia, meedia on juba teine aste, mis naisi iseloomustab nende riietuse või, või soengu järgi meelsamini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 kas see toob kaasa euroopa liidu arengu ma kahtlen ma tänan Muito obrigada, senhora Ouvir. Eh, concluímos este ponto 7. Vamos passar ao ponto 8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 raportoarea are ceva de lucru pentru a găsi unele compromisuri în viitorul apropiat. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că percepția transmisă în raport, după care problemele politice din Europa nu afectează femeile sau le afectează mai puțin, este important pentru a înțelege felul în care această dezbatere se leagă de criza economică, economică financiară și socială prin care trecem și analiza realizată de Eurobarometru se leagă de acest raport, pentru că obiectivul nostru în acest raport este să umplem acest gol. Vrem să explicăm nu numai care sunt problemele cu care se confruntă uh, femeile din punctul de vedere al egalității de gen, dar mai important decât, decât atât, propunerile comunitare care ne pot ajuta să străpungem această dinamica a izolării și să evităm marginalizarea. De aceea cred că cele două probleme sunt legate și cred că raportul a stârnit interesul, având în vedere cele 144 de amendamente, care Uh, depășesc media numărului de amendamente pentru un raport. Cred că multe dintre acestea sunt adăugiri care cred că aducă o valoare adăugată textului și nu cred că va fi dificil pentru raportor să le accepte. Este interesant de constatat că există un consens mai larg exp primat de către grupurile politice. Acestea contribuind cu elemente care au uh, îmbucățit textul. Din partea uh, deputaților precum Garcia, Sophie Netfeld, o serie de elemente care au fost înaintate ca adăugiri la text și cred că vom putea să le includem. Mai există și amendamente care, în mod firesc, vor trebui să facă obiectul unui, unui compromis sau al unor negocieri, pentru că este vorba despre diferențele de ideologie ale grupurilor privind, de exemplu, accesul la, serviciilor, la serviciile publice, rolul pe care trebuie să-l joace femeile nivelele, nivelurile de, com, de competență, cred că voi putea să elaborez unele amendamente de compromis și în plus aș dori să menționez că mă surprinde puțin faptul că puține amendamente doresc eliminarea unor părți din text. Cred că este vorba despre diferențe de abordare și nu, nu ține de această comisie. Acesta a rămas un obicei în toate comisiile. Prin urmare, există unele amendamente care vizează eliminarea unor elemente care nu țin de opoziția nume, ci reprezintă statistici, trimiteri la studii și documente. Prin urmare, mă cam surprinde, chiar mă îngrijorează puțin acest lucru și aș vrea să înțeleg cum, de ce unele amendamente doresc eliminarea unor elemente esențiale din text. arătând faptul că acest Parlament și Uniunea Europeană are un cuvânt de spus privind tratamentul legal și egalitatea șanselor și există din partea PPE unele amendamente de care va trebui să ne ocupăm în mod bilateral pentru a vedea dacă putem accepta eliminarea unor părți din text sau putem ajunge un, la un compromis. Există un acord, un consens conform căruia această comisie ar putea să contribuie unele idei utile și propuneri, ceea ce ar constitui punctul principal de plecare al raportului. Există unele date și propuneri. Data de 14 aprilie este termenul până la care aș dori să am toate propunerile de amendamente pentru a le putea analiza. Doamna Romeva, doamna Clas. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă refer, domnule coleg, la ce ați menționat adineauri și anume tema referitoare la uh, așa cum se vede și în titlu, aspectele legate de gen ale recesiunii economice și ale crizei financiare. Este vorba de analizarea unor detalii și asta, exact acest lucru l-ați făcut. Într-un fel, sigur că acest lucru poate fi foarte util, mai ales dacă vrem să vedem acest lucru și uh, se poate interpreta în acest fel că femeile sunt mai afectate de criza financiară sau ele ar fi victimele. Este destul de greu să reiasă acest lucru din uh, raportul dumneavoastră pentru că uh, vedem aici același lucru uh, care a transpărut și din celelalte rapoarte la care am lucrat, numai că dumneavoastră a spus pe hârtie aceleași lucruri sub un alt titlu. Uh, dumneavoastră ați descris lucrurile într-un context foarte detaliat, dar dacă privim în mare această temă uh, și discutăm, bun, de criza financiară, pentru că așa spune titlul, trebuie să uh, recunoaștem că acest raport ar trebui să fie mult mai scurt și mult mai sintetic. Iar uh, contribuțiile care au apărut aici, nu știu dacă, de fapt, acestea, toate aceste aspecte diferite uh, trebuie introduse în documentul despre care uh, vorbim. Aceste, aceste uh, divergențe care există, de fapt, în discuțiile dintre părți apar din nou aici. și sigur că putem să discutăm din nou despre toate punctele pe care le-am discutat până acum, uh, concediu de maternitate și așa mai departe. La punctul 15 scrieți încă o dată că uh, politicile și legile naționale trebuie să combată sistemul de, uh, trebuie să îmbunătățească sistemul de combatere al violenței. Uh, nu vă ce are acest lucru de a face cu finanțele și cu criza financiară. După aceea spuneți că femeile uh, ar trebui să aibă, la fel ca și bărbații, poziții reprezentative în domeniul economic și politic. Toate aceste lucruri sunt foarte generale, nu spuneți absolut nimic concret despre uh, aspectele legate de recesiunea economică. și la punctul 19 vă referiți numai la tehnologiile ecologice și la îmbunătățirea infrastructurii tehnologice. Acest, această toat, întreagă paletă apare aici și, din punctul meu de vedere, este o abordare mult prea simplistă. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră că este o temă foarte grea dar cred că ar trebui să reluați acest subiect cu, cu, cu tot o altă abordare. Din păcate, nu mai sunt toate colegele aici, s-a făcut destul de târziu, dar cred că ar trebui să aveți pur și simplu o altă perspectivă. Este într-adevăr un raport la care se vede că ați muncit, dar mă îndoiesc de faptul că femeile ar, ar fi mulțumite de acest raport. Uh, să ne apucăm acum să discutăm despre toate problemele posibile pe care le au femeile. Uh, nu există nicio statistică referitoare la situația, uh, la diferențele dintre bărbați și femei pe timp de criză. Uh, așa cum ați abordat dumneavoastră subiectul. Deci cred că ar trebui să regândiți problema. Obrigada, senhora Classe. E uh, agora vão permitir que eu fale como. Mulțumesc, doamna classe. Și acum dați, dați-mi voie să vorbesc în calitate de raportor din umbră, numele grupului meu, pentru a evidenția câteva chestiuni. Faptul că există 144 de amendamente dovedește cât de importantă este această chestiune și cât de mult este ea în actualitate. În ceea ce privește amendamentele, acestea abia au putut fi disponibile ieri. Unele dintre limbile, în unele dintre limbile mai uh, speciale cum a fost portugheza, germana și uh, româna. Prin urmare, nu s-a uh, realizat traducerea în toate limbile, ceea ce face dif dificilă înțelegerea tuturor amendamentelor depuse. Însă, în măsura posibilului, aș dori să le trec în revistă, dar trebuie să recunosc munca depusă de raportor, singurele mele amendamente. Pe de o parte, tind să sublinieze contribuțiile pe care le pot avea femeile pentru ieșirea din criză și scot în evidență faptul că femeile sunt mai puțin răspunzătoare de criza pe care o traversăm. Realitatea este că nu există nicio guvernatoare de bancă centrală în niciunul dintre uh, statele membre. Doar uh, 5% dintre factorii de decizie sunt femei în lumea finanțelor și a economiei la nivel comunitar. Uh, este evident, deci, că femeile au fost ținute departe de instituțiile financiare, ceea ce dovedește faptul că femeile, din fericire sau din păcate, nu au fost implicate în criză și nu pot fi trase la răspundere pentru declanșarea crizei. Pe de altă parte, femeile constituie principalele victime ale crizei, ceea ce se observă și la nivelul violenței domestice, conform studiilor recente, a crescut numărul actelor violente cu tentă sexuală, ceea ce este de înțeles dacă avem în vedere și creșterea șomajului, sporirea dificultăților pentru familii, scăderea veniturilor familiale, ceea ce duce la instabilitate, la fapte agresive în sânul familiilor și uh, principalele victime sunt femeile și copiii. De asemenea, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că eu am solicitat ținerea unei conferințe pe această temă în țara mea, astfel încât să avem ocazia să ne ocupăm de această problemă. La conferința respectivă doresc să se analizeze mai multe documente. O agenție catolică din Marea Britanie dovedește faptul că societățile comerciale care au cel puțin trei femei în Consiliul de Administrație, ceea ce reprezintă cifra minimă, conform studiului, pentru a asigura o influențare a deciziilor, ei bine, aceste societăți comerciale și-au uh, sporit cota de piață, uh, cota uh, la bursă cu cel puțin 18%. De asemenea, faptul că creșterea acestor uh, firme este mai pronunțată decât în cazul societăților comerciale cu mai puține femei ca factor de conducere. Performanța a crescut, se pare, datorită prezenței femeilor în Consiliul de Administrație. Prin urmare, dacă există cel puțin trei femei în Consiliu, avem și exemplul Norvegiei, despre care am auzit mai devreme, unde există un guvern conservator care a luat inițiativa de a stabili o cotă a numărului de angajate în uh, consiliile de administrație ale firmelor uh, cotate, ceea ce începe să fie aplicat și în Franța. Crește așadar influența femeilor în uh, conducerea întreprinderilor, ceea ce duce la sporirea, uh, la îmbunătățirea rezultatelor. Este un uh, argument în favoarea implicării mai ample a femeilor în domeniul afacerilor și finanțelor. Sunt de acord privind, cu aceste mențiuni făcute de raportor și cred că am putea să ajungem la o serie de amendamente de compromis, pornind de la numărul mare de amendamente inițiale, sublinind importanța femeilor în luarea deciziilor în sectorul uh, economic. Sper să putem fi cu toții de acord asupra unui, unei versiuni de consens care să fie uh, adoptat cu majoritate. Văd că nu mai solicită nimeni cuvântul. Poate comisia dorește să exprime unele observații. Doriți să vorbiți? La Comision. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați dat cuvântul comisiei. Vă fi foarte succint. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport care este foarte interesant. Comisia recunoaște uh, interesul uh, uh, acestui subiect, impactul crizei asupra egalității femeilor. Acest subiect este cuprins în numeroase documente ale Comisiei, mai ales în raportul comun privind ocuparea forțelor, uh, ocuparea locurilor de muncă, la fel uh, și documentul care vizează impactul crizei asupra uh, pieței muncii. Și Comisia Europeană va lua note de solicitările care au fost făcute um, odată cu adoptarea raportului final. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Domnule raportor, doriți să reveniți? Da, foarte pe scurt, aș dori să vă spun că ne vom adresa Comisiei pentru a sublinia câteva aspecte mai specifice mâine și voi înainta și eu niște amendamente de compromis pentru a vedea în ce măsură există anumite discrepanțe sau în ceea ce le privește putem ajunge la un anume compromis. Dar uh, principiul de bază al raportului este următorul. Avem uh, două probleme. Uh, chestiunea de gen a fost absentă nu doar în ceea ce privește Uh, anunțurile legate de cauzele crizei, ci și în ceea ce privește propunerile uh, pentru a ieși din criză. Ori acest lucru trebuie subliniat. Ceea ce spunem noi în cadrul acestei comisii e ceva ce nu apare și în altă parte. Și cred că acesta este rolul important pe care l-are de jucat această comisie. Această specificitate trebuie să fie mai vizibilă, într-un fel, pentru că altfel ceea ce spunem aici nu ajunge și în alte domenii. Da, ă, tindem departe, sunt multe elemente, dar trebuie subliniat ă, faptul că aceasta este tema centrală care preocupă mulți cetățeni europeni astăzi. Un alt aspect important de subliniat, care cred eu e absolut necesar, e că noi am venit cu um, obiective și propuneri specifice pentru a putea face anumite solicitări, anumite cereri Consiliului, Comisiei, statelor membre, nu doar chestiuni analitice, ci Uh, unele care vizează propuneri specifice care ne-ar putea permite um, să vedem anumite evoluții în acest domeniu. Din discuții pe care le-am avut cu Comisia, am înțeles că multe dintre aceste amendamente merg în această direcție. Um, mulțumesc, domnule Romeva. Acum, în ceea ce privește calendarul, uh, votul în cadrul acestei comisii va fi pe 3 uh, și 4 mai iar votul în plenară în iunie. Și cu asta încheiem uh, discuția în legătură cu punctul 8. Uh, Acum uh, punctul 9, diverse. Nu există diverse data viitoarelor reuniuni. 3 mai la ora 15 și 4 mai la ora 9 dimineața. Mulțumesc uh, tuturor foarte mult și sper că vă veți bucura așa cum trebuie de sfârșitul acestei seri. Aș dori să mulțumesc de, ace- de asemenea și interpreților pentru activitatea excelentă, spune doamna președinte.